Prima dezbatere se va referi la întrebarea orală adresată Comisiei, întrebare a domnului Charles Görens în numele grupului ALDE. Întrebarea se referă la accesul limitat al țărilor în curs de dezvoltare la anumite vaccinuri. Îi dau cuvântul colegului Görens. Două minute și jumătate, în calitate de autor al întrebării. Charles, tu as la Monsieur le Président. Dans le cadre de la... Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul uh, întrebărilor date uh, Comisiei, aș vrea să uh, vedem care sunt problemele care pot să previn uh, accesul la vaccinuri și la uh, gripa H1N1. Chestiunea se pune în fiecare an în raport cu gripa sezonieră, de fapt. În general, noile virusuri ale gripei sezoniere apar pentru prima oară în țările în curs de dezvoltare. Din acel moment, laboratoarele din țările industrializate se lansează în producția unui nou vaccin și Uh, pot să fac această producție numai dacă obțin uh, tulpini din uh, țările în curs de dezvoltare unde gripa s-a manifestat pentru prima oară. După ce vaccinul a fost pus la punct, el pune sub protecție populațiile din țările industrializate. Mă adresez Comisiei pentru a vedea cum putem să punem capăt acestei injustiții, uh, să se acorde uh, protecție Uh, uh, protecție împotriva vaccinurilor a acestor populații. Vrem să știm dacă Comisia poate să uh, ne informeze în legătură cu ceea ce se face pentru a depăși această lacună. Care este strategia Comisiei, parteneriatele cu țările în cauză, precum și cu instituțiile Națiunilor Unite sau cu sectorul privat în acest demers permite cetățenilor din țările în curs de dezvoltare să aibă acces la vaccinuri. Regimul protecției uh, uh, proprietății intelectuale a OMC-ului constituie oare un obstacol în producția vaccinurilor de către țările în curs de dezvoltare? În caz, de, uh, în caz afirmativ, noi am fi dispuși să iniiem o dezbatere în OMC pentru eliminarea acestor obstacole. Și apoi o altă întrebare. Comisia poate să indice măsuri de luat pentru a îmbunătăți infrastructura țărilor în curs, în curs de dezvoltare, ceea ce uh, constituie o premiză a acestor vaccinuri. Mulțumesc, domnule Gărens. Are cuvântul acum un alt prieten, domnul Orban. Veți răspunde numele Comisiei.

Mr. President, The inevitable arrival and recurrence of a, flu pandemic has thrust the issue of vaccine. în ultima vreme, problema vaccinării a apărut ca o prioritate pe agenda. Sunt o serie de probleme pentru țările în curs de dezvoltare. Problema orală de astăzi se pune problema ipocriziei și inechității uh, când uh, se vorbește de uh, aceste vaccinuri care trebuie să protejeze uh, aceste țări. Dincolo de această uh, necesitate, toată lumea trebuie să aibă acces la uh, vaccinuri, Trebuie să ne luptăm ca cei mai săraci din lume, care sunt cei mai expuși la boli, să aibă posibilitatea pe care noi uh, aici în vest o considerăm ca fiind uh, pe care o luăm drept bună, dreptul de a avea acces la vaccin. În Europa uh, copiii sunt vaccinați BCG, și uh, acest vaccin are o eficacitate de 80%, ceea ce a dus uh, la situația în care TBC-ul nu mai este o amenințare așa cum uh, era în trecut. 26% din boli, din decese sunt cauzate de tuberculoză. Este vorba de o boală care uh, se răspândește uh, foarte rapid în medii precare. 50% din pacienții cu SIDA din uh, sub Sahara vor dezvolta TBC și trebuie să vedem cât de norocoși suntem faptul că suntem într-o zonă unde se face imunizarea împotriva acestei boli. Uh, acest lucru demonstrează uh, cât de importante sunt uh, vaccinurile. Apoi, în uh, Africa, uh, vaccinarea împotriva uh, pojarului a fost eficientă în perioada 2000-2006. Domnule președinte, este clar, vaccinarea funcționează și avem o responsabilitate față de cei care suferă în urma lipsei acestor vaccinuri. Trebuie să facem presiuni în continuare pentru ca vaccinurile să fie disponibile pentru cei mai săraci Vă rog să faceți ceva, domnule președinte, cu lifturile din uh, acest parlament. Toată lumea se plânge. Trebuie să se facă ceva pentru că ne oprim mereu. În cuanto a su punto de orden, quiero... În ceea ce privește punctul de ordine pe care doreați să-l prezentați, vreau să vă spun ceva care este oarecum un secret al dezbaterilor care au avut loc la biroul Parlamentului. La ultima întâlnire a biroului Parlamentului, am denunțat tocmai această situație despre care ați vorbit dumneavoastră. Și această situație, din păcate, are loc nu numai la Strasburg, ci și la Bruxelles. La Bruxelles am avut săptămâni în care era aproape imposibil să, uh, să trecem dintr-o clădire în alta și asta din cauza faptului că lifturile nu mergeau. Așa că de la birou vom uh, trimite această plângere serviciilor tehnice pentru a rezolva această problemă. Și acum dau cuvântul domnului Cashman în numele grupului socialiștilor și democraților. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să trecem din nou la vaccine după lifturi. Și cred că asupra acestui punct ar trebui să ne centrăm. Bineînțeles că susțin și eu ceea ce s-a spus în legătură cu gripa H1N1, însă cred că ar trebui să avem o privire mai generalizată și există sisteme și vaccinuri care funcționează. Să ne uităm ce se întâmplă cu neumococul. Este o boală care este foarte puțin necunoscută, deși foarte mortală și acesta este unul dintre vaccinurile cele mai uh, importante care ar preveni moartea în lumea copiilor. Aceasta face victime 2 milioane de copii în fiecare an. Și, de altfel, domnule comisar, este vorba de o provocare globală care există, la care există soluții. Și statele membre și-au luat deja angajamente pentru a susține procesul de imunizare în țările cele mai sărace susținând Gardi, care este instrumentul financiar de imunizare împotriva pneumococului, un lucru pe care nu l-ați menționat dumneavoastră. Dar nu putem face mai mult pentru a, um, a susține acest proces în cadrul actual. Trebuie să, facem, să trecem mai departe. Angajamentele în ceea ce privește pneumococul reprezintă pentru noi o oportunitate de aur, o oportunitate pentru ca țările să-și protejeze copiii de, la acest, uh, de această boală mortală. Există 71 de țări care sunt eligibile și doar mai puțin de 20 au făcut aplicații pentru a primi fonduri în acest sens. Aș dori de aceea să se extindă procesul la vaccinurile esențiale pentru că aceasta ar putea duce la împlinirea obiectivelor mileniului o reducere de două treimi în mortalitatea infantilă până în anul 2015. Trebuie să ne asigurăm că aceste vaccinuri sunt disponibile pentru țările care au cea mai mare nevoie de ele. Aceasta este o etapă foarte simplă care ar putea salva milioane de vieți de copii. Iată de ce vom prezenta o declarație scrisă pe această temă, inclusiv în ceea ce privește brevetele și sper ca membrii să semneze acest lucru pentru a face în sfârșit ceva. Mulțumesc, domnule Cashman. Și acum, pentru un minut, în numele grupului ALDE, doamna Ris. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna asta am aflat că foarte multe țări lansează primul val de vaccinare împotriva gripei A. În același timp, fiecare țară și-a dat seama cât de puțin s-a progresat în ceea ce privește accesul la vaccinuri uh, a țărilor în curs de dezvoltare. Milioane de persoane și de copii mor în aceste țări din cauza unor uh, patologii despre care a vorbit colegul Mitchell mai ales. Soluția este simplă. Problema accesului la vaccinuri nu este comparabilă cu cea a accesului la medicamente. Există două diferențe, nu? un număr redus de producători și uh, faptul că lanțul uh, frigului nu poate fi gestionat așa cum trebuie. Există și problema că s-a spus că fiecare an există 3 miliarde de doze disponibile. Asta ne împiedică să avem o strategie la nivel internațional. Voi încheia aici, nu am prea mult timp, iar Uniunea Europeană trebuie să sprijine apelul lansat de OMS pentru a distribui în mod echitabil vaccinurile, mai ales în zonele unde mortalitatea este foarte crescută. Trebuie să înlesnim parteneriatele private și private publice pentru a fi într-adevăr eficienți în această problemă lipsei de vaccinuri la nivel internațional. Vă mulțumesc, doamnă Riz. Acum, în numele grupului GUE, un minut, doamna Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Comissário. Mulțumesc. domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar. Aș vrea, în primul rând, să uh, insist asupra importanței acestei întrebări orale, pentru că e vorba aici de justiție. Știm cu toții că într-o situație de pandemie, de gripă A, până la urmă țările din sud vor fi cele mai afectate de această boală. Și aceasta va duce la proliferarea virusului și în țările din nord. Și ce facem noi între timp? Asistăm cu brațele încrucișate la moartea de a mii și mii de cetățeni, moarte datorată unor boli pentru care există tratament în țările din nord, de exemplu malaria, dengue, tuberculoza. Lista este foarte, foarte mare și cu toate acestea există multe victime în țările din sud. Așa cum s-a spus deja, aceste țări oferă tulpinile pentru aceste boli și le trimit în țările din nord pentru a face vaccinurile, însă, în schimb, nu primesc nimic. Aș vrea să adaug aici câteva elemente. Cred că aceasta ar trebui să fie o problemă de sănătate publică și nu de domeniul comerțului. Pentru că dacă este o problemă de sănătate publică, atunci ar trebui să garantăm un acces echitabil pentru toate regiunile lumii și să facem mai multe eforturi. Și am o întrebare. Mă întreb dacă așteptăm oare ca stocurile de vaccinuri în țările din nord să se termine pentru a vedea care sunt efectele secundare ce vor apărea. Și abia după aceea să ne gândim să trimitem vaccinul și spre țările din sud sau nu. Noi, europenii și Comisia, suntem foarte mulțumiți cu acest uh, sistem care funcționează acum, și anume uh, țările din Nord au mijloace de prevenire și de tratament, în schimb ce, uh, țările din Sud fac ce pot când pot. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, domnul Guerrero. Pot să vă spun că este o adevărată bucurie pentru mine să dau cuvântul pentru prima oară unui prieten foarte bun al meu, Enrique, te rog. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați spus și pentru mine e o plăcere să lucrez în această instituție a cărui vicepreședinte sunteți și dumneavoastră. Sprijin interesul pe care ridică această întrebare, deoarece dorim să ajutăm țările în curs de dezvoltare pentru a preveni și pentru a combate pandemia de gripă H1N1. Însă, dincolo de această pandemie, aș vrea să vă spun că bolile în ziua de astăzi lovesc în mod diferit țările dezvoltate față de cele în curs de dezvoltare. Foarte multe boli care au dispărut, practic, din țările dezvoltate încă fac victime omenești și provoacă zeci de mii de, de morți în țările în curs de dezvoltare. Aceste țări au obligația de a garanta sănătatea locuitorilor lor, a cetățenilor lor, însă nu dispun de mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Pentru a combate sida, tuberculoza, malaria și alte boli infecțioase, deci pentru acest lucru au nevoie de vaccinuri pe care astăzi nu le au și pe care nici nu le pot cumpăra. Eu îndemn comisia, așa cum s-a exprimat domnul comisar, să încerce să găsească alianțe, să lanseze programe, să activeze țările donatoare, să facă tot posibilul pentru ca țările în curs de dezvoltare să poată să aibă accent la medicamente generice la un preț pe care și îl pot permite cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule Guerrero. Nimeni nu a cerut să ia cuvântul în uh, cadrul procedurii Catch the Eye, așadar îi vom da cuvântul comisarului Orban pentru a încheia această dezbatere de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Um, la ce am adăugat la începutul uh, prezentării mele, aș uh, mai dori să subliniez următoarele lucruri

economică și financiară din Republica Moldova. Încă o dată are cuvântul comisarul Orban pentru a răspunde la întrebări în numele Comisiei.